we are just checking whether the Commission is here for the first agenda point, and they are, they are here. Then uh, let's start, because we will have a, a very busy agenda today. Uh... Doamnelor și domnilor, avem o agenda, ordine de zi foarte încărcată. Începem cu adoptarea ordinii de zi. După cum știți, raportarea delegației uh, în legătură cu vizita la Washington DC a fost amânat și raportul despre uh, PNR a domnului Cărcăvă îl vom discuta de la 11.30 la 12.30. Apoi domnul ministru grec pentru protecția cetățenilor, domnul Crisocoidis, va veni și ne va prezenta uh, de la ora 15 până la ora 16 uh, situația în Grecia referitoare la migrație, la azil și la situația frontierelor. Apoi, Europol, vom discuta despre Europol după voturile pe care le vom avea astăzi după masă, deci de la ora 17.30 până la ora 18.30. Dacă nu există obiecții la, acest, la această ordine de zi, ea este considerată a fi adoptată. Există câteva anunțuri. Coordonatorii au recomandat la, la ultima ședință ca doamna uh, Macovei să fie raportor pentru înghețarea și confiscarea veniturilor provenite din infracționalitatea în Uniunea Europeană, din Uniunea Europeană și uh, domnul Duțas va fi raportor pentru directiva referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Dacă nu există obiecții, adoptăm și aceste recomandări. Știți că în această după-masă vom vota de la ora 16 la ora 17.30. Veți avea, drept urmare, nevoie de cartelele de vot. Aș mai avea un anunț. La ultima ședință plenară s-a anunțat faptul că 12 observatori din Croația mi se vor alătura și doamna Ingrid Anticevici Marinovici va fi observatorul care va face parte din uh, Comisia Libă. Nu știu dacă este alături de noi astăzi sau încă nu a sosit. Haideți așadar să începem cu punctul 3 de pe ordinea de zi, protecția consulară a cetățenilor Uniunii Europene în, străină, în străinătatea. Um, doamna Edith Bauer este raportoare și comisia este reprezentată la discuția pe care o vom avea astăzi. Și cred că vom începe cu prezentarea comisiei, după care îi vom da cuvântul doamnei Bauer. Vă rog. Intervenție fără microfon. Aș dori să mă înscriu uh, la ordinea, la luările de cuvânt, pentru că trebuie să plec mai repede. Vă mulțumesc. Then, uh, let's, let's start. Foarte bine. Haideți să începem cu prezentarea comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să prezint propunerea Comisiei Europene în legătură cu protecția consulară a cetățenilor europene în străinătate. Această protecție a devenit evidentă în ultimele crize care s-au manifestat, așa cum s-a întâmplat în Siria în, și în Libia. Există și situații cotidiene în care un cetățean își pierde pașaportul și are nevoie de protecție consulară. Cetățenii europene care se află într-un stat terț unde uh, statul lor nu are o, o ambasadă, au dreptul să fie protejați de un alt stat membru al Uniunii Europene, care trebuie să-i uh, ajute ca și cum ar fi uh, proprii cetățeni. Acest drept este prevăzut în tratate și este vorba de un tratat fundamental regăsit și în Carta Drepturilor Fundamentale a Europeanei. Datorită tratatului de la Lisabona, Comisia a putut propune această directivă referitoare la protecția consulară. Această directivă răspunde și apelurilor Parlamentului European de a consolida protecția consulară și de a introduce um, prevederi obligatoare, obligatorii din momentul în care va intra în, vi- în vigoare tratatul de la Lisabona. Și permiteți-mi să vă dau câteva detalii despre această directivă. Această directivă prevede un cadru stabil pentru colaborarea între autoritățile consulare se aduce o clarificare între, pentru autoritățile uh, consulare. De exemplu, se propune ca un cetățean să se poată adresa uh, ambasadei unui alt stat dacă nu pot ajunge la ambasada propriului stat în uh, răstim de o zi. Acest lucru asigură, de exemplu, că un cetățean dintr-o provincie îndepărtată a Chinei se adresează ambasadei unui alt stat membru și nu trebuie să meargă până la Beijing. În uh, directivă se prevede și includerea membrilor familiei cetățeanului uh, respectiv și aceștia trebuie să fie uh, ajutați și să specifică ce fel de ajutor uh, poate fi pus la dispoziția unui cetățean european. În situații de criză, Ținând seama de reforma actuală a mecanismului de protecție civilă, um, se clarifică și prevederile uh, financiare. Se clarifică care este rolul așa numitului stat uh, lider. În plus, directiva prevede un rol uh, concret pentru delegația Uniunii Europene în coordonarea autorităților locale și uh, Uh, pregătește, clarifică rolul Uniunii, delegațiilor Uniunii Europene în gestionarea crizelor respective. Tocmai pentru a profita de expertiva, expertiza de care uh, deține o delegație a Uniunii Europene. În plus, se îmbunătățește uh, partajarea sarcinilor între diferitele state membre. Se simplifică de asemenea regulile uh, de, de partajare a costurilor. Pentru a, res, a rezuma, această directivă se referă la o solidaritate în acțiune a Uniunii Europene și sperăm că Comisia Libe va sprijini această inițiativă foarte importantă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și acum doresc să dau cuvântul domnului Edith Bauer. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult! și doresc să mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea făcută. Mie mi se pare că este vorba de un pas în, suplimentar în uh, direcția consolidării cetățeniei europene și este o bună îndeplinire a articolului 23 din Tratatul de la Lisabona și unul din uh, obiectivele a programului de la Stockholm. În acest domeniu sunt în vigoare diferite convenții, diferite decizii și eu am impresia că există unele aspecte practice care ar trebui să fie clarificate mai mult în cadrul procesului de consultare pe marginea acestei teme. De exemplu, Cred că ar fi necesar să clarificăm care este adevărata valoare uh, adevărata valoare adăugată aceste directive în comparație cu decizia Consiliului 553 din 1995. Ar trebui să știm exact care este relația între articolele 36 și 37 din Convenția de la Viena referitoare la membrii familiei, membrii de familie a unor resortisanți din țări terțe și acum în legătură cu procedurile financiare și cu partajarea sarcinilor. Și aici ar trebui să știm foarte clar care este abordarea concretă vis-a-vis -vis de practicile diferite care există în uh, statele membre, pentru că sprijinul consular în unele state membre um, este gratuit, în alte state membre se percep anumite taxe pentru aceste servicii consulare deci, în decursul discuțiilor pe care le vom avea, există unele aspecte pe care va trebui să le clarificăm. Și sper, desigur, că vom ajunge la un acord, mai ales din partea statelor uh, membre importante de mari dimensiuni, pentru că, dacă este să fim sinceri, uh, aceste state vor fi cele care vor purta uh, principala povară. Nu trebuie să uităm că, în, că acestea sunt statele care au uh, reprezentanțe în exterior mai multe în comparație cu celelalte de dimensiuni mai mici. Deci, până la urmă, sunt favorizați cetățenii statelor de dimensiuni mai mici, uh, povara fiind purtată de statele de dimensiuni mai mari. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbra. Domnul lui Michel este primul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestei propuneri de directivă, care este foarte importantă pentru resortisanții Uniunii Europene care trăiesc în afara granițelor Uniunii. Așa cum pe drept cuvânt uh, îl amintește propunerea de directivă, dreptul de protecție consulară uh, este garantat, uh, deci dreptul acestor cetățeni care trebuie să se bucure de acest drept, la fel ca și cetățenii țărilor membre. Însă trebuie să recunoaștem că decizia 95553 e în vigoare, dar nu abordează decât o serie din uh, aspectele legate de această problemă și că trebuie înlocuită. Fiecare criză uh, politică, umanitară sau climatică pune problema protecției consulare europene, uh, criza precum tsunamiul din 2004 din Asia de Sud, războiul între Hezbollah și Israel în 2006, cu tremurul din Haiti sau din Chile, sau uh, uh, vulcanul din Islanda, ne-au arătat uh, că e nevoie de o coordonare eficientă și de o împărțire a misiunilor între statele membre. Această propunere care ne-a fost prezentată vine cu o serie de răspunsuri, atât în ce privește preocupările Parlamentului European și mai ales preocupările cetățenilor europeni care uh, locuiesc pe teritoriul unor țări terțe. Eu mi-aș dori ca uh, să se uh, poată pune în aplicare planuri de urgență la nivel local pentru ca uh, cetățenii nereprezentați să poată beneficia de protecție consulară. Însă aș dori să pun o serie de întrebări Comisiei în ce privește punerea în aplicare pe plan practic și în ce privește fezabilitatea pe plan operațional. Deci, la fața locului această propunere de directivă precizează faptul că ambasadele și consulatele statelor membre trebuie să asigure o protecție consulară cetățenilor nereprezentați ca și când aceștia ar fi uh, proprii resortisanți ai acestor state. Întrebarea mea este dacă există sau dacă veți uh, uh, pune în aplicare uh, instrumente pentru a pune în aplicare această decizie, de exemplu, în cazul de uh, situație de criză, dacă există un flux puternic, o uh, ambasadă ar acorda prioritate resortisanților țăi și nu uh, celorlalți cetățeni. Există o posibilitate de recurs de cale de apel pentru cetățeni când nu se respectă obligațiile consulare de către statele membre care trebuie să acorde asistență. Propunerea solicită statelor membre să pună în aplicare directiva fără a face o diferență între beneficiarii Uh, în conformitate cu articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale, inclusiv uh, ținând, uh, ne ținând cont de orientarea sexuală. Faptul că anumite state nu recunosc că căsătorile între același sex ar putea reprezenta o, o problemă. Voi examina cu mare atenție propunerea și aștept cu uh, nerăbdare uh, răspunsul acestei întrebări concrete pe care i le-am adresat. Mulțumesc foarte mult! Au fost puse într-adevăr câteva întrebări foarte importante. Sperăm că vom primi uh, răspunsuri pe măsură. Doamna Jdanoca a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc și noi dorim să mulțumim Comisiei pentru prezentarea acestei inițiative și pentru uh, inițiativa în sine. O astfel de directivă este, bineînțeles, necesară mai ales ținând cont de toate evenimentele recente, domnul uh, lui Michel și doamna Edith Bauer le-a menționat în parte. Salutăm această propunere. Sunt de acord uh, de faptul că acordurile financiare trebuie să fie clarificate. Și aș mai avea și o întrebare comisiei. Știm că există unele state membre care au puncte consulare comune în țări terțe. Cum se va proceda în această situație? E nevoie de ceva, uh, de formulări mai explicite pentru astfel de situații. Aș avea și o întrebare legată de sfera de aplicare. De ce persoane vor fi cu adevărat acoperite de această directivă? S-a vorbit de rudele cetățeanului și împărtășesc și preocupările domnului Michel în ce privește anumite situații. Însă dacă ne gândim la cei care sunt acoperiți de regulamentul 539, sau situația celor care sunt, au dreptul de a călători liber în zonele acoperite de acest regulament. Mai există o altă categorie, cea a persoanelor care nu Uh, sunt acoperite de această propunere. E vorba de refugiați, de persoanele apatrid sau care nu beneficiază de uh, cetățenia vreunui stat și care au un pașaport emis de un stat membru. Mă refer la apatrizii cetățeni sau uh, uh, letoni sau estoni, care reprezintă mai bine de 15% din uh, populație și care au pașaport leton. Mă întreb dacă nu există vreo neînțelegere sau dacă Comisia are motive speciale pentru a nu include și aceste persoane în această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această întrebare legată de sfera de aplicare. Domnul Bronx a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, am citit uh, raportul, am încercat să fiu foarte atent când am citit și eu uh, sunt pentru acest proiect uh, european. Cred că nu șochează pe nimeni, dar nu cred că conceptul cetățeniei europene care nu cred că conceptul de cetățenie ar trebui uh, să fie considerația principală, pentru că după tratatul de la Maastricht se va extinde unor țări precum uh, Elveția și uh, Norvegia sau țări care nu fac parte din Europa, precum Australia și Noua Zeelandă. Sunt sigur că înainte de cetățenia europeană, ambasadele și-ar fi deschis ușile persoanelor aflate la ananghe și Uh, nu numai țării, uh, uh, cetățenilor sau resortizanților lor. Cred că ambasadele și consulatele oferă ajutorul persoanelor care au nevoie de ajutor fără a le cere pașaportul. S-a vorbit foarte mult și despre cuvinte precum refugiați și solicitanți de azil. Cred că pericolul e că dacă facem legătura cu ajutorul pentru, din partea ambasadelor, în mod nefericit, s-ar putea ca ambasadele să se mai gândească înainte să deschidă uh, porțile acestor persoane. Ar fi o mare greșeală. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, se pare. Aș dori să dau din nou cuvântul Comisiei. Tania Fayer, care este raportor din umbră din partea socialiștilor, m-a rugat să o reprezint și să vă transmit poziția ei. Uh, sprijină uh, obiectivele acestei directive pentru că clarifică procedurile și uh, unul dintre drepturile cele mai importante și de asemenea uh, contribuie și la cetățenia europeană această propunere are o importanță foarte mare pentru cetățenii europeni, a căror stat membru nu au o uh, uh rețea consulară foarte dezvoltată în străinătate, mai ales uh, Uh, statele membre mai mici și că această propunere uh, consolidează egalitatea între uh, cetățenii Uniunii Europene, indiferent de statul membru de un, din care provin. De asemenea, se bucură și de faptul că se menționează și protecția rudelor și a partenerilor înregistrați, care sunt și ei vor putea beneficia de această protecție consulară și crede că există și un, o marjă de manevră pentru îmbunătățirea acestei propuneri. Conceptul și funcția acestor uh, state pilot uh, sunt detaliate, dar crede că anumite dispoziții în ce privește statul pilot lead state uh, ar putea fi mai uh, aprofundate și consideră că Comisia Libe ar trebui să țină cont de recomandarea Parlamentului European din Cartea Verde din 2007, în care o parte din condițiile propunei ă, trebuie să reprezintă o, o adevărată îmbunătățire a dreptului la protecție consulară a tuturor cetățenilor europeni. În această rezoluție din 2007 ă, a Parlamentului s-a ă, făcut această sugestie. Iată poziția colegei noastre pe care m-a rugat să vă prezint și acum aș dori să îl rog pe reprezentantul Comisiei, domnul Daniel Foll, să răspundă la o parte din întrebările care au fost uh, adresate comisiei și apoi voi da cuvântul raportorului pentru uh, final. Mulțumesc și eu mulțumesc uh, reacțiilor uh, pozitive pe care le-am primit și pentru care vă suntem recunoscători. Foarte pe scurt, aș dori să vă transmit poziția Comisiei cu privire la întrebări. Prima, chestiunea căilor de atac Uh, dacă se poate face apel la un tribunal sau la o curte sau nu. În comunicarea din martie, din articolul 23, uh, Comisia uh, spune că articolul 23 se aplică direct, ceea ce înseamnă că un cetățean sau un resortisant poate să ajungă la Curtea de Justiție. Deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. Iar în ce privește ecuațiile, încercăm să ne asigurăm că există capacități de evacuare suficient de importante pentru ca toți cetățenii să poată să fie evacuați la timp. Deocamdată nu am constatat uh, lacune în acest sens. În ce privește orientarea sexuală și a rudelor, aș dori să fac trimitere la considerentul 9 din directivă, care face trimitere la directiva uh, 2004-38 și care spune că ar trebui să ne bazăm pe articolele 2 și 3 din directivă când vorbim despre rude. Și la fel și cu persoanele de același uh, sex. În ce privește împărțirea sarcinii, articolele 2 până la 4 din directivă prevăd că nu numai acordurile bilaterale, ci și acordurile locale între state membre pot uh, exista, deci la nivel local statele membre pot împărți povara, de exemplu, un uh, stat membru uh, are grijă de sau se ocupă de uh, unele naționalități și un alt stat membru de altele. Credem că este posibil acest lucru și este și uh, util atâta timp cât protecția nu are de suferit și atâta timp cât aceste acorduri sunt transparente. Și în curând discutăm dacă aceste acorduri sunt uh, suficiente sau nu. Vom uh, vedea. În ce privește persoanele sau rudele, uh, Uh, sfera de aplicare, dacă ar trebui să includem și refugiații în această categorie, aș dori să subliniez faptul că trebuie să respectăm cadrul juridic actual care se referă la articolul 23 uh, cu privire la cetățenia europeană, dar și protecția rudelor, care este foarte diversă în ce privește refugiații, apatrizii și așa mai departe. Considerăm că, deocamdată, dacă am include și aceste persoane, am merge prea departe în orice caz. Nu toate statele membre ar fi de acord. Am înțeles că și poziția Parlamentului este similară. În ce privește statul pilot, the lead state, am dat anumite indicații. Eu cred că sunt merg destul de departe. Dacă aveți nevoie de clarificări, vom uh, ține cont de sugestiile dumneavoastră, dar noi considerăm că poziția noastră este realistă și că trebuie să ținem cont și de uh, practică și de fezabilitate. Și în ce privește ultima întrebare legată de drepturi fundamentale și de armonizarea lor, aș dori să repet faptul că articolul 23 invocă dreptul la nediscriminare, respectiv că fiecare cetățean european trebuie să aibă drepturi egale cu resortisanții naționali. Deci nu uh, avem aici, uh, nu e vorba de armonizare, ci de tratament egal având în vedere temeiul juridic. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, o rog pe Edith Bauer acum să ia cuvântul. Gondolom, hogy ezen a téren a munkadandárja még előttünk van. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, uh, ne mai așteaptă foarte multe, multă treabă. Eu nu cred că e o problemă de principiu, dar trebuie să examinăm uh, punerea în aplicare concretă și uh, regulile în vigoare în anumite state membre, în diverse state membre, pentru că ele sunt foarte diferite. De exemplu, trebuie să analizăm cazuri concrete, de exemplu, um, evitarea unor situații în care uh, consulatele sunt solicitate pentru ajutor și uh, în care nu se solicită bani de la uh, cetățenii lor Trebuie să examinăm și uh, prevederile Convenției de la Viena, care prevede că rude din state terțe dacă e vorba de, de deținuți uh, sau de persoane care se află în situații de criză, e bine, cred că trebuie să abordăm astfel de situații dificile. Și partea cea mai grea va fi să ne asigurăm că aducem coerență și uh, armonie între diversele reguli și regulamente și în diversele aliniate. Și aici va trebui să ne uh, concentrăm uh, atenția pentru că uh, acestea vor fi problemele cele mai complexe care vor apărea. Așa cum am spus, uh, principiile uh, în sine sunt uh, bune, uh, sigur că și uh, uh, reacțiile atât de necesare în momente de criză, ele sunt de dorit. Mai sunt și noi concepte care apar aici, cel al statului pilot, respectiv că un stat de acest tip intervine în situație de criză când uh, avem de-a face cu o criză. Sigur că e vorba de probleme legate de viața de zi cu zi, de probleme concrete, însă cred că, în primul rând, e nevoie să acordăm asistență eficientă în uh, situații de criză, în situații neașteptate. Și aștept cu nerăbdare o uh, cooperare a noastră, cred că e în interesul nostru, indiferent de culoarea politică, să transmitem un mesaj puternic Consiliului și Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de instituirea Sistemului European de Supraveghere a Frontierelor, sistemul Eurosur. Raportorul nostru este Ian Mulder din partea ALDE. Începem acum cu prezentarea comisiei. Doamna Melinda Pike reprezintă comisia uh, și se află în sală. Deci aș dori în primul rând să dau cuvântul doamnei Melinda Pike și după aceea vom trece la dezbatere, vom continua cu domnul raportor. Și, bineînțeles, și Consiliul este reprezentat. Deci întâi Comisia, după aceea Consiliul și, în fine, raportorul și uh, eurodeputații. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! E o plăcere să vă fac această scurtă prezentare pe marginea acestei uh, propuneri făcute de Comisie în decembrie 2011 pentru un regulament care să stabilească sistemul de supraveghere a frontierelor Eurosur. Scopul este să, să creștem supravegherea granițelor maritime și terestre ale Uniunii Europene și o propunere care vine după patru ani de pregătiri intensive cu statele membre și cu Frontex. În evaluarea de impact veți vedea o serie din conceptele și specificațiile de la reuniunile experților din care au avut loc în cadrul pregătirilor. Dacă nu există o bază de reglementare comună pentru a schimba informații și pentru a colabora, mai ales în ceea ce privește granițele maritime, înseamnă că în continuare, criminalitatea transfrontalieră poate să aibă loc și trecerile ilegale de frontieră. Iar uh, sosirile ilegale pe țărmurile Uniunii Europene ar putea să continue. E vorba aici de împărtășirea de informații operaționale, de colaborarea între statele membre și cu Frontex pentru preîntâmpina imigrația iregulară și pentru a salva și proteja vieților imigranților. Sistemul ar urma să devină operațional în octombrie anul viitor. Asta înseamnă că trebuie să punem în aplicare uh, și să evaluăm totul în paralel. E o operațiune care ar urma să se întâmple foarte rapid și de aceea e nevoie de implicarea tuturor protagoniștilor, inclusiv a Parlamentului. E un sistem descentralizat, care pune la oaltă sisteme și normalizează fluxurile de informații la nivel național și european. Se face o analiză a riscurilor uh, um, care se prezintă la controlele la frontieră. De ce se prezintă acest sistem? Deoarece rețelele criminale sunt foarte inovative, își schimbă uh, modul de operare foarte rapid, iar statele membre uneori reacționează cam târziu. Eurosur e menit să combată acest fenomen. Va combate nu doar imigrația nereglementată, cât și traficul de droguri, de exemplu, deoarece adesea sunt folosite aceleași metode. Vă dau un exemplu. Guardia Civil din Spania se confruntă cu migranți care vin pe mici embarcațiuni de pe coasta Africii de Nord și cauzează situații de căutare și salvare. Însă de multe ori, în timp ce autoritățile îi caută pe acești imigranți, alte vase mai mari, cu droguri sau cu altceva, trec uh, fără să fie controlate. Mii de oameni și-au pierdut viața. ICNUR, de exemplu, spune că anul trecut s-au înnecat 1500 de persoane încercând să treacă Marea Mediterană și Guardia Civil crede că între 6.000 și 10.000 de imigranți și-au pierdut viața încercând să ajungă în insulele Canare în urmă cu câțiva ani. Eurosur e un sistem menit să pună capăt acestor pierderi de vieți omenești. De asemenea, treptat, va îmbunătăți capacitatea de reacție a statelor membre și a Frontex. Se introduce un nou element de măsurare a efectului. Ce înseamnă asta? Statele membre și Frontex vor evalua împreună modul în care pot colabora mai eficient. Să vă dau un exemplu. Sosirea ambarcațiunilor cu imigrați în Lampedusa ar uh, ar fi uh, uh, văzută mult mai devreme. De asemenea, se folosește, se va folosi uh, tehnologia modernă, cum ar fi imaginile prin satelit. Structura esențială vine de la centrele naționale de coordonare, care vor deveni operaționale în două etape. Întâi, în octombrie 2013 pentru gazda de est și de sud și în 2000 2014 pentru toate granițele maritime și terestre. Deci principala provocare este să ne asigurăm că aceste centre de coordonare națională vor uh, asigura schimbul de informații între grăniceri, poliție, vameș, uh, paza de coastă și marina. Recent, Italia a înființat un centru de coordonare la care ofițeri de la Poliția del Stato, carabinieri, de la Guardia de finanță și de la Marină, cu toții uh, sunt uniți în aceeași sală. Să revin acum la Frontex. Frontex e un furnizor de servicii pentru centrele naționale de coordonare și oferă o plusvaloare opera- europeană, menținând împreună diferitele părți. Frontex va asigura administrarea tehnică a Eurosur și va permite un schimb sigur de informații. Această rețea va fi folosită pentru a face schimb de informații în timp real în legătură cu incidente uh, care apar în timpul patrulării. Se vor face um, evaluări ale situației naționale și să vă face de asemenea o imagine a situației europene și o situație din perspectiva informațiilor. Eurosur nu se referă doar la împărțirea informațiilor, împărtășirea acestora, ci și la culegerea acestora. Și includerea agenției EAMSA și a agenției satelitare vă va permite folosirea instrumentelor tehnologice necesare. De exemplu, se va folosi sistem, sistemul de raportare a navelor pentru nave care au un comportament ciudat. De exemplu, două nave care se întâlnesc în larg pentru traserul de droguri sau de imigranți. Se vor folosi de asemenea imagine din, prin satelit pentru a vedea ce se întâmplă în țările vecine. N-are rost însă să știi ce se întâmplă la granițele externe dacă nu poți acționa. De aceea, după consultarea statelor membre, Frontex va stabili un nivel de impact în funcție de un cod de culori pentru secțiunea de graniță respectivă. Dacă va fi nevoie, atunci statele membre împreună cu Frontex vor lua toate măsurile pentru a reduce nivelul de impact de la secțiunea de frontieră respectivă. Costurile. Credem că Costul total pentru perioada 2011-2020 e de aproximativ 358 de milioane de euro și în funcție de noul cadru plurianual, suma ar fi de 404 344 de milioane. Aici vom ține cont de viitorul buget al Frontex când vom discuta următorul uh, buget de fapt, am și explicat asta aici în fața comisiei dumneavoastră. Ideea este ca acest uh, sistem să fie operațional până în octombrie 2013 și o adevărată provocare. 16 din cele 18 țări vor fi operaționale care trebuie să fie operaționale în octombrie 2013 și au înființat centrele naționale de coordonare iar Frontexul de asemenea alocă resurse interne pentru Eurosur. Comisia lucrează la o foaie de parcurs detaliată pentru următoarea perioadă pentru a vedea în ce măsură Frontexul cu resursele existente poate acoperi nevoile și în ce măsură e nevoie de resurse umane sau financiare suplimentare. Vă mulțumim foarte mult pentru propunere. Parlamentul a cerut de ceva timp să se înființeze un astfel de sistem, mai ales de la evenimentele uh, primăverii arabe. Nu sunt sigur acum dacă avem un reprezentant din partea Consiliului cu noi. Atunci îl rog pe domnul Mulder să ia cuvântul după care, dacă va sosi și reprezentantul Consiliului, îl vom asculta. Domnule Mulder, mulțumesc! Ca și dumneavoastră, salut foarte mult această propunere. E foarte bine să avem un sistem de supraveghere a frontierelor interne, însă în același timp trebuie să ne gândim și la cele externe. E vorba aici de culegerea de informații, de împărtășirea de date în legătură cu granițe externe. Principiul centrelor de coordonare naționale mi se pare demn de salutat și singura îndoială pe care o am e că din cauza austerității bugetare din toate statele membre, mm, deci nu știu dacă cei de la comisie prevăd să acopere o parte din costuri și de la bugetul comunitar. Deci eu aș vrea să știu ce, e, ce poate fi finanțat de statele membre și ce anume propune comisia. Mă gândeam de asemenea la faptul că ar trebui să existe uh, niște schimburi de funcționari și de uh, ofițeri, de personal, un schimb mult mai uh, des decât uh, cel care are loc acum. Asta și din motive de solidaritate. E inacceptabil să vedem câți oameni își pierd în viața în Marea Mediterană încercând să ajungă în Europa. Trebuie să împiedicăm acest lucru, să fim conștienți de ce se întâmplă, însă eu unul mă întreb și care este forma de cooperare prevăzută cu țările din uh, bazinul mediteranean. Știu că există funcționari care se ocupă de coordonarea în uh, țările mediteranene care nu fac parte din Uniunea Europeană, însă mi-aș dori să explorăm și mai mult această cale de acțiune. Tocmai pentru a împiedica pierderea tuturor acestor vieți omenești. În ceea ce privește protecția datelor acum, propunerea Comisiei mm, va respecta legislația de protecție a datelor, se ține cont de situația fizică la frontieră, s-a vorbit de acel cod de culori, însă aș vrea totuși să primesc asigurări în acest sens. Eu salut de asemenea faptul că avem acum o formă de cooperare mult mai bună cu toate instituțiile europene. Centrul uh, satelitar, trebuie să ne coordonăm cât mai mult cu acesta. Suntem o uniune comună, avem o graniță externă comună și trebuie să o protejăm cât mai bine. În următoarele luni aștept uh, să colaborez cu toți membrii de aici pentru a obține o propunere cât mai bună în circunstanțele actuale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Înainte de a le da cuvântul celorlalți membri, uh, aș vrea să-i dau cuvântul reprezentantului Consiliului, care a sosit între timp. Vă dau cuvântul și vă rog să ne spuneți ce s-a mai întâmplat la Consiliu în legătură cu acest dosar. După aceea, mulți membri doresc să intervină. Domnul Iepe Winkel Pedersen, aveți cuvântul. Sper că v-am pronunțat bine numele, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mă scuzați că am întârziat din cauza controlor de securitate. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a vă informa în legătură cu starea negocierilor de la Consiliu. Știți că această propunere este discutată acum de grupul de lucruri relevant de la Consiliu. Să face, să fac progrese bune pe acest dosar tehnic și ne așteptăm să încheiem prima lectură la Consiliu înainte de luna iulie, înainte de sfârșitul acestei președinții. Nu credem că în timpul președinției daneze vom începe negocierile cu Parlamentul. Următoarea președinție probabil va fi cea care va vedea începutul acestor negocieri. Să asta vă spuneam că lucrurile avansează bine, e tot ce am avut de spus deocamdată, bineînțeles. Sunt aici dacă aveți alte întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Sperăm într-adevăr să înregistrați progrese reale, chiar dacă negocierile cu Parlamentul vor începe în timpul uh, președinției cipriote. Multe persoane au cerut cuvântul. Domnul Scuria este primul. Sunt sono grato alla Commissione per... Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru că a făcut această propunere. Textul este unul cuprinzător și ține seama de toate uh, necesitățile pe care le-am uh, identificat deja uh, de ceva timp în contextul crizelor manifestate după Revoluția evenimentele din cadrul Revoluției, Revoluțiilor Arabe. Cred că trebuie să sporim informațiile pe care le avem uh, vis-a-vis -vis de frontierele noastre externe, să consolidăm cooperarea între statele membre pentru a combate imigrația ilegală și um, infracțiunile transfrontaliere. Acum, în legătură cu primul punct, uh, datele despre situația la frontieră. Cred că textul propus de comisie este unul uh, bine gândit și detaliat, dar poate ați putea merge puțin mai departe în ceea ce privește celelalte două puncte. Uh, de exemplu, posibilitatea de a trece la acțiuni concrete. Poate aici am avea nevoie de unele detalii suplimentare. Vă referiți la respectarea drepturilor uh, omului, la respectarea principiului de nereturnare, dar nu este foarte uh, simplu de înțeles cum va fi pus în aplicare, cum vor fi puse în aplicare aceste principii. Și când vine vorba de prevenire, dacă este să analizăm textul, eu nu pot să-mi dau seama care vor fi instrumentele eficiente de prevenire a imigrației. Așa cum a spus colegul care a intervenit tocmai înaintea mea, cred că Uh, trebuie să discutăm și despre posibilitățile de cooperare cu statele din jurul uh, Mării Mediterane, pentru că istoria recentă ne-a arătat cât de important este ca Uniunea Europeană să aibă relații solide cu aceste state, pentru că doar așa putem preveni imigrația ilegală. Ne dorim, în primul rând, uh, implicarea crimei organizate în fenomenul imigrațional. Cred că acest uh, raport, această propunere reprezintă un bun început. Desigur, uh, va putea fi modificat, dar sunt convins că vom putea colabora. Domnul Ainciu. Eu, la rândul meu, uh, să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Cred că acest uh, viitor sistem Eurosur va contribui la obiectivul nostru al Uniunii Europene de a institui un sistem uh, treptat, în mod treptat, un sistem integrat uh, al frontierelor externe și de aceea nu pot decât să salut această propunere. Cu toate acestea, eu vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni care mi se pare mult mai importantă. Uh, decât uh, sistemul Eurosur și toate celelalte sisteme viitoare legate de Smart Borders, și anume managementul spațiului Schengen. Pentru că în ansamblul său, Uniunea Europeană are nevoie de o, reform, de o reformare, în primul rând, a guvernanței spațiului Schengen și, în special, uh, adoptarea unui nou mecanism de evaluare. Pentru că, fără acest uh, mecanism de evaluare, acest uh, sistem Eurosur pe care, care este propus acum și care probabil îl vom aproba, va funcționa defectuos, așa cum uh, acum funcționează anumite zone ale graniței noastre externe acționează defectuos. Și noi nu vom avea posibilitatea și nu va exista niciun mijloc în care să contracarăm sau să reparăm acest lucru. De aceea fac încă o dată apel către Consiliu, reprezentantul Consiliului este aici, ă, să ia, în serios, să ia în serios această problematică a funcționării ă, frontierelor, cât și pe noi, instituția Parlamentului, ă, astfel încât să putem avea negocieri concrete asupra pachetului de, de reformare a guvernanței Schengen. Revenind strict la Eurosur, ă, eu, așa cum am spus mai devreme, propunerea Comisiei este concretă și merge în direcția cea bună. Aș avea două întrebări către Comisie. În primul rând, ă, asupra faptului că granițele vor fi divizate ă, în tronsoane cu grade diferite de risc, și implicit uh, resurse inegale de gestionare. Și aș vrea să întreb ce se va întâmpla în cazul în care într-o zonă cu risc scăzut uh, se va, vor apărea evenimente negative neașteptate și ce răspuns va, vor putea oferi statele membre și sau Frontex în această situație. Și în al doilea rând aș vrea să, dacă poate Comisia să mă lămurească un pic cu privire la articolul 21, în care se prevede că centrele uh, naționale de coordonare uh, vor fi create la date diferite pentru statele din sudul și est, din nord, sudul și estul Europei. Um, care este rațiunea pentru acest lucru și de ce ele nu vor fi create simultan pe toată uh, lungimea spațiului nostru exterior de frontiere. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Uh... Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Het. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru informațiile pe care ne le-a furnizat despre Eurosur. Desigur, trebuie să găsim soluții pentru problemele de la granițele noastre externe. Însă, eu mă îngrijorez mai ales când mă gândesc la principiul subsidiarității, pentru că, din acest punct de vedere, propunerea Comisiei este prea vagă și nu este foarte clară. Când uh, um, vine vorba de uh, Uh, posibilitatea statelor de a îndeplini aceste uh, obiective. Propunerea mi se pare prea neclară. Modul în care trebuie să distribuie statele membre resursele finan- uh, financiare înseamnă, de fapt, extinderea competențelor agenției Frontex, un lucru care pentru mine este inacceptabil, pentru că nu se împacă cu principiul subsidiarității. Desigur, trebuie să găsim uh, soluții pentru problemele cu care ne confruntăm și trebuie să găsim soluții lucrând împreună, dar modalitatea este importantă pentru a găsi aceste soluții. Da, au fost puse numeroase întrebări a uh, Comisiei, dar înainte de a da cuvântul Comisiei, uh, vom da, îi voi da cuvântul domnului Albrecht, după care vor urma șase alți uh, vorbitori. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Din păcate, uh, raportorul nostru în nu poate fi prezent astăzi, dar noi, Versi, avem câteva întrebări um, față de această propunere de a înființa Eurosur. Înțeleg uh, punctele care sunt considerate a fi necesare de către raportor. Uh, Parlamentul European s-a referit întotdeauna la care este situația drepturilor omului, a um, imigranților care doresc să intre în Uniunea Europeană. Avem nevoie de măsuri în acest punct de vedere, dar nu știu dacă măsurile propuse sunt cele corecte. Eu nu înțeleg foarte clar uh, care sunt uh, regulile care vor guverna Eurosur, care vor fi sarcinile concrete, de exemplu. Uh, tema Search and Rescue, uh, căutare și salvare. Se pune întrebarea ce se va, cum vor putea fi salvați uh, oamenii care se află în pericol în uh, Marea Mediterană. Deci aceast, acest lucru nu se regăsește deloc în propunere. Uh, pe de altă parte, în propunere se discută despre o cooperare care nu este transparentă între statele membre, o cooperare bilaterală între un stat membru și alte state terțe, de exemplu, și este foarte neclar care sunt competențele Uh, clare stabilite între partenerii care încheie un asemenea acord și pe ce temei juridic sunt stabilite aceste competențe. Deci există uh, apoi neclaritate vis-a-vis -vis de relațiile între diferitele agenții, între dif- diferitele autorități de punere în aplicare a legii în cadrul sistemului Eurosur și Uh, când vine vorba de transparență, foarte multe puncte rămân neclare, din nou, și mai ales uh, vis-a-vis -vis de responsabilitatea politică. Cine va avea controlul politic asupra celor întâmplate în acest uh, sistem Eurosur? Dacă este să vorbesc și despre protecția datelor, eu nu înțeleg foarte bine de ce prelucrarea datelor în Eurosur nu este definită foarte clar sau nu este exceptată din acest sistem, pentru că eu consider că nu este necesar să fie atribuite competențe suplimentare uh, de prelucrare a datelor, pentru că pentru acest lucru există agenții și autorități care au competențe foarte clare. De exemplu, Europolul ar putea să fie o instituție care să uh, Uh, asigure schimbul de date în Uniunea Europeană. Și Frontex are anumite competențe, dar toate aceste lucruri nu sunt uh, clarificate în această propunere de directivă. Și apoi un alt punct, uh, problema legată de analiza de impact și principiul uh, subsidiarității. Oare este într-adevăr justificat să investim atâtea fonduri europene într-o măsură uh, fără să știm care vor fi efectele uh, pozitive pentru activitatea cotidiană a autorităților uh, respective și a statelor membre. Și vă aduc aminte că și Statele Unite au avut o asemenea inițiativă, așa numită ZipNet, care a costat foarte mult și uh, care, în urma problemelor stabilite, a trebuit uh, să fie oprită. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie grijulie să evite repetarea unei asemenea greșeli. Pentru acest lucru avem nevoie de o analiză profundă a efectelor și a costurilor și așteptăm din acest punct de vedere clarificări. Vă mulțumesc, domnul Dias de Mere, are cuvântul. Muchas gracias, señora Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să salut această inițiativă, care nu e neapărat o inițiativă nouă, o inițiativă care are niște precedente la care mă voi referi acum și aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu problemele pe care le prevăd, anumite puncte vulnerabile. așa numitele sisteme cyber, sistemele integrate de vigilență electronică sunt precedentul acestui sistem, care au apărut în aceeași perioadă cu crizele fluxurilor migratorii în Atlantic și în Marea Mediterană, începând cu anul 2002 și în următorii ani. Sistemele de supraveghere electronică au arătat că sunt vulnerabile față de Condițiile meteorologice adverse sunt vulnerabile din cauza că avioanele Orion nu puteau zbura. Sistemul care ne este propus acum, în aparență pentru a proteja frontierele, e o misiune imposibilă. Frontierele nu pot fi controlate în totalitate, știm asta din experiență. Și singura speranță pe care o am eu e ca acest sistem să ne ajute să salvăm vieți omenești. Deci pentru asta, da, poate fi bun. Dacă vă gândiți la cifrele date de autoritățile spaniole, s-au vorbit de 6.000 de morți în Atlantic. Nu, de fapt e vorba de 10.000 de decese. În acea perioadă de criză, când au fost mari presiuni uh, migratorii clandestine sau nereglementate. Deci pe noi ne îngrijorează eficacitatea, proporționalitatea și ne îngrijorează costurile. Eu cred că acest sistem poate fi eficace nu neapărat la controlarea frontierelor, ci pentru a identifica pe cei care au trecut uh, o graniță maritimă uh, pentru a-i salva. În ceea ce privește componentele sistemului, aici e vorba de coordonarea fluxurilor de informații și de date. Eu cred că ce e mai eficace și care și ce e mai important sunt informațiile. Deoarece dacă ai informații, poți preîntâmpina anumite situații și poți folosi acele informații mai ales pentru salvări. Centrele de coordonare naționale și acestea au două precedente. Precedentul din 2002 și din următorii ani, când am încercat să stabilim și am stabilit deja, de fapt, un sistem uh, de supraveghere integrală în Fuerteventura, în insulele Canare și altul în strâmtoarea Gibraltar și am vrut să mai creăm un centru, însă au existat dispute legate de controlul și sediul acestei, uh, acestui centru în Mediterana de Est, însă nu s-a creat. Sistemul e bun, spun eu, însă nu cred că va avea o eficacitate absolută ca să putem să spunem că într-adevăr vom putea supraveghea frontierele. Adevărul e că e imposibil să uh, supravegheze această frontieră maritimă cu atâția metri cub de apă. Deci eu cred că ar trebui să ne gândim la toate acestea și atunci când vom înainta amendamente. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări într-adevăr fundamentale. Domnul Busutil. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu doresc să salut această propunere care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru că ne ajută să înțelegem mai bine care este situația la uh, frontierele externe. În același timp, este un uh, instrument indispensabil pentru ca Frontex să poată funcționa mai bine în contextul uh, revizuirii recente a mandatului acestei agenții. Aș dori să mă refer la câteva puncte și mă adresez aici Comisiei și sper că voi primi răspunsuri din partea Comisiei. În primul rând aș dori să întreb dacă, într-adevăr, Comisia se gândește la crearea unor, unor noi infrastructuri în momentul în care propune Eurosur sau se folosește infrastructura folosită din diferite state membre um, și cred că acest lucru este important de înțeles pentru noi. Deci, uh, se planifică folosirea unor, unor noi sisteme de supraveghere sau sunt folosite tehnologiile și infrastructurile existente într-un grad mai mare sau mai mic în diferite state membre. Apoi, în al doilea rând, știm cu toții că una din cea mai mare uh, problemă când vine vorba de supravegherea, mai ales a zonelor, a frontierelor maritime, este dificultatea de a identifica embarcațiuni mici care traversează uh, o mare, pentru că este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân. Și aș dori să știu din partea Comisiei dacă acest nou pas ne va ajuta să depășim această provocare cu care ne-am confruntat deja de un, ne confruntăm deja de un deceniu și dacă vom avea la dispoziție un instrument care într-adevăr să ne ajute să identificăm embarcațiunile care reprezintă și un risc pentru cei care le folosesc. În același timp sunt uh, folosite de rețele infracționale care fac profituri imense în urma acestor activități. Acum, în legătură cu schimbul de date. Dacă înțeleg eu bine lucruri, lucrurile, schimbul de date și de informații în cadrul uh, Eurosur se referă la situații și nu la persoane individuale. Deci, până la urmă, procesarea datelor uh, personale nu ar trebui să vină în discuție, dar poate Comisia ne poate clarifica acest aspect, pentru că, dacă nu, ar trebui să ținem seama și de alte aspecte dacă va, este într-adevăr vorba de schimb de date personale. Apoi, în legătură cu statele terțe. Știm foarte bine că, mai ales în sudul Europei, marea ne desparte de marele continent african, unde există multe state care nu dispun de o infrastructură de supraveghere a frontierelor. Dacă este să ne gândim uh, la Libia, știm cu toții că pleacă foarte multe embarcațiuni de pe țărmul nordic al Libiei înspre Europa, dar știm în același timp că oamenii care au luat aceste embar- embarcațiuni au trecut uh, din sudul uh, Libiei uh, granițele statului respectiv. Deci mă întreb ce plănuiește să facă Comisia pentru a sprijini aceste state în crearea unor infrastructuri și pentru a lega această infrastru- aceste infrastructuri de Eurosur? Și în fine, costurile. Dacă am înțeles eu bine din nou, Comisia a vorbit de o sumă de 338 de milioane de euro. Este o sumă mare. Am dorit mai multe informații despre cum vor fi cheltuiți acești bani. Um, este vorba de achiziționarea unor noi tehnologii, uh, angajarea de nou personal. Deci cred că am avea nevoie de informații mai clare despre cum uh, vor fi cheltuite aceste fonduri. Și un ultim punct, dacă îmi permiteți, Mă, dez- mă dezamăgește puțin faptul că președinția daneză s-a resemnat cu ideea că dosarul va fi preluat de președin- pre- președinția cipriotă. După părerea mea, această propunere importantă merită uh, o accelerare a, a negocierilor dacă ne dorim ca sistemul să funcționeze într-adevăr de la 1 octombrie 2013 pentru că după ce vom adopta această legislație vom mai avea foarte multe lucruri de făcut. Eu doresc uh, să-i uh, urez toate cele bune domnului raportor, domnului Mulder și sper că va conduce cu succes negocierile pe care le vom avea pe marginea acestui dosar foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Um, voi întreba și eu președinția daneză cum poate Uh, accelera acest proces. Domnul Brons și apoi alți uh, vorbitori. Vă mulțumesc. Am auzit cifrele groasnice, mii de imigranți care își pierd viețile și uh, în această dimineață ni s-a prezentat o abordare bazată pe informații în gestionarea fluxului migrațional. Însă care va fi răspunsul la asemenea flux? Pentru că dacă li se permite să aibă statutul de, azil, de Uh, solicitanți de azil, acest lucru va reprezenta un uh, stimulant pentru alții care vor dori să, să vină înspre uh, Europa. Dacă ne dorim prevenirea pierderilor de vieți, trebuie să identificăm porturile de îmbarcare a persoanelor respective, cu sau fără cooperarea statelor respective. Și cei care ajung în în uh, Europa nu trebuie să primească statutul de solicitanți de azil. Apoi, în legătură cu traficul de droguri, trebuie să ne întrebăm dacă s-au luat pași de statele de unde vin uh, drogurile respective. Cred că domnul Busutil a identificat uh, problema uh, fundament, fundamentală. Uh, aceasta este legată de frontierele de sud a statelor din nordul um, Africii. Am auzit, amintit și principiul de nereturnare, dar am crezut că bombele domnului Cam- Cameron și a domnului Sarkozy ar fi ajutat la uh, consolidarea democrației în statele respective. Sau nu am înțeles eu bine, poate până la urmă a fost vorba de petrol și nu de democrație. Vă mulțumesc, doamna Sipa, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Au fost amintite aspecte fundamentale ale acestor uh, măsuri și eu aș dori să mă, să mă refer tot la un punct fundamental. Protejarea granițelor externe și mai ales combaterea uh, traficului uh, cu substanțe stupefiante este în interesul tuturor statelor membre. În același timp, am impresia că există două modalități de a pune acest lucru în aplicare. Pe de o parte, printr-o finanțare din buget european, și punerea în aplicare uh, are loc doar uh, prin intermediul statelor membre care se află la granițele externe. Eu mă întreb dacă, dacă protejarea statelor, uh, granițelor externe nu este o sarcină comună la care trebuie să se implice și statele care nu se află la granițele externe. Deci există uh, Uh, oare asemenea idei, de exemplu ca și Germania, să se implice din punct de vedere financiar și al detașării de personal uh, pentru a proteja frontierele externe. Cred că aceast, această, acest punct ar fi, după părerea mea, foarte important. Vă mulțumesc, doamna Ernst are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că nu vă va mira faptul că noi avem probleme foarte mari vis-a-vis -vis de această problemă și asta este o formulare uh, grijulie. Pe de o parte, această propunere pleacă de la, o, uh, premi- de la premisa greșită cum că am putea sigila uh, frontierele externe ale Uniunii Europene. Așa cum au spus și alți colegi, un asemenea control total al granițelor externe nu poate fi realizat. Mie mi se pare de asemenea dificil încercarea de a vinde această propunere ca fiind o propunere care uh, este în interesul protejării viață, vieții uh, imigranților. Deci, noi avem probleme foarte mari vis-a-vis -vis de schimbul de date și de informații cu uh, statele terțe. Mi se pare că acest punct este foarte neclar. Cred că punct, uh, dreptul, drepturile omului trebuie să aibă un rol mai, uh, mai important și apoi nici noi nu ne dorim extinderea competențelor agenției Frontex. Nu există niciun motiv pentru acest lucru. Și dacă este să discutăm despre costuri, așa cum au făcut uh, mulți colegi. Trebuie să discutăm în același timp și de proporționalitate. Um, proporționalitate vis-a-vis -vis de un obiectiv pe care nu-l vom atinge niciodată. Deci eu îmi pun uh, întrebarea cine va uh, contribui la, uh, cu aceste fonduri. Uh, în general, mi se pare că este o abordare greșită să ne grăbim să trecem de la o propunere la altă propunere vis-a-vis -vis de protejarea granițelor externe, fără să ne gândim uh, la problema uh, pe fond, să vedem care trebuie să fie abordarea fundamentală și cum putem uh, împăca um, situația de la, de la frontierele externe cu protejarea vieții imigranților. Fortăreața Europa, o Europa ca o fortăreață, nu trebuie să fie obiectivul nostru, după părerea mea. Și propunerea făcută de comisie uh, cred că este o propunere care trebuie criticată și aceasta va fi și atitudinea noastră vis-a-vis -vis de propunerea făcută. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Iacolino, de cuvântul. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Just... Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață, Comisia ne-a prezentat informații cu privire la bugetul 2013. S-a spus că se prevăd resurse suplimentare pentru justiție și afaceri interne, pentru securitate în general și uh, se pune o întrebare logică. Dacă așa este, dacă se prevăd resurse financiare suplimentare, dacă costurile legate de uh, funcționarea Eurosur necesită 300 de milioane de euro, 330 de milioane de euro, atunci aceste resurse ar trebui să fie în mod specific, în mod uh, focalizat, Uh, consacrate acestei activități. Și mai mult, aceste resurse ar trebui să aducă și o valoare adăugată. Care va fi această plus valoare? Mă întreb dacă vor exista noi infrastructuri care vor fi uh, create sau uh, dacă vor fi folosite infrastructurile deja existente. Care va fi demersul? Care va fi legătura între um, Eurosul, Eurosur și alte agenții? Mă gândesc mai ales la Frontex, care uh, vor fi eforturile de coordonare Uh, prevăzute. Pentru că să nu uităm uh, cooperarea cu țările terțe și, părții, uh, și țările din sudul Mării Mediterane. În 9 mai, cu ocazia mini-plenarei, vom discuta despre Lampedusa. În această dupămasă vom vorbi despre situația din Grecia. Mă întreb dacă Euro, Eurosur va face ca Europa să fie mai curajoasă, mai solidară, mai generoasă mai darnică cu cei care sunt covârșiți de fluxuri uh, migratorii excesive. Iată care ar trebui să fie misiunea Comisiei, să ne propună o agenție eficientă care să vină cu adevărată plus valoare în domeniul cooperării și al securității. Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Pike pentru a răspunde la întrebări. Au fost tot felul de întrebări foarte numeroase, multe îngrijorări au fost vehiculate, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și deputaților pentru întrebări. Voi încerca să răspund, sper eu, majoritatea punctelor uh, care au fost abordate și, bineînțeles, că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale dezbateri bilaterale. Sunt la dispoziția deputaților care doresc să știe mai mult. Contextul general. Eurosur este un instrument politic, nu o politică și uh, Uh, se încadrează într-o politică uh, gestiunea frontierelor, gestiunea Schengen, a fluxurilor migratorii și încearcă să se asigure că cei care au dreptul la protecție internațională beneficiază de această protecție. Și bineînțeles, dezbaterile în curs la Consiliu și la Parlament în ce privește chestiunea uh, frontierelor și Schengen rămân foarte importante însă Eurosol reprezintă un instrument pentru a îmbunătăți uh, gestiunea frontierelor. Aș dori să spun câteva lega- uh, lucrurilor uh, legate de costuri. S-a referi- făcut referire la experiența americană. Sigur că am examinat uh, mai multe sisteme în întreaga lume. Am uh, înțeles că costurile investite de SUA, sumele, sumele noastre sunt cu uh, 10 3% din cele 3,5 miliarde pe care SUA deja le-au investit. Uh, am încercat de asemenea și să tragem învățăminte din uh, ce a făcut uh, industria, deci am încercat să ne bazăm și pe cele mai bune practici existente în alte părți ale lumii. În ce privește ce spunea domnul raportor legat de măsura în care statele membre sunt gata să investească uh, Uh, într-adevăr, va fi o problemă care sunt sigură că va interveni și la grupul de lucru de la Consiliu, însă statele membre deja uh, investesc în uh, gestionarea frontierelor externe, dar uh, pot uh, uh arăta că sunt foarte eficiente printr-o coordonare mai bună din fondurile europene vom uh, discuta uh, la grupul de lucru de la Consiliu săptămâna viitoare uh, finanțarea fondului de gestiune a granițelor și sunt sigură că în această parte de gestiune comună vor exista și fonduri pentru Eurosur. S-au făcut referiri la relațiile cu țările terțe, Uh, propunerea Comisiei uh, prevede și acorduri cu țările terțe, dar bineînțeles că în gestionarea uh, frontierelor externe nu putem face acest lucru decât dacă ținem cont de situația țărilor vecine și a țărilor terțe. E vorba de țările care reprezintă evident o sursă de migranți. Deci uh, ne bazăm pe abordarea de gestiune a frontierelor în ce privește gestionarea fluxurilor migratorii și a mobilității. A fost pusă o întrebare în legătură cu efectul existenței acestor niveluri de impact. Uh, vom încerca să răspundem la acest lucru în text și să uh, vedem dacă anumite uh, tronsoane de frontiere care sunt uh, uh, sub o presiune mai mare și reprezintă o frontieră cu nivel ridicat și că statul membru respectiv poate să ceară mai multă asistentă. La articolul 51C se spune că, într-adevăr, Centrul de Coordonare Națională va trebui să ceară sprijin suplimentar din partea Frontex. Frontex bineînțeles că încearcă să coordoneze uh, activitatea centrelor uh, din mai multe state membre. A mai fost pusă o întrebare. De ce uh, punem uh, imple- în uh, implementare, deci o abordare pe etape din octombrie 2013? Credem că e o abordare realistă. S-a făcut foarte mult uh, pentru Eurosor, nu începem de la uh, zero. Uh, e nevoie de foarte multă experiență acumulată de Frontex și anumite state membre și credem că o uh, prioritizare și o evaluare etapă pe etapă uh, e uh, necesară și realistă. Aș dori să spun ceva despre Search and Rescue. Statele membre trebuie să țină cont de convenția Uh, organizației Maritime și uh, uh, de asemenea de convențiile maritime ce privește search and rescue. Aliniatul 13 de la considerentul 16 se stipulează faptul că Eurosur nu ar trebui să uh, in, pericliteze convențiile uh, ONU și convențiile Organizației Internaționale Maritime. Deci, uh, cu alte cuvinte, noi nu ne suprapunem pe aceste convenții. Decizia Consiliului 2010 uh, se uh, aplică doar o, uh, operațiunilor comune Frontex, se spune acest lucru la considerentul 13, iar Eurosor se aplică tuturor activităților de supraveghere din statele membre. Și regulamentul mai specifică și faptul că Eurosor uh, dobândește prioritate în ce privește protecția vieței imigranților, la articole, articolele 2.3 și articolele 9.2e. Aș dori să mă mai refer la chestiunea protecției datelor și să mai spun că în uh, considerente am uh, explicat că în ce privește Eurosor, vom încerca să nu uh, implicăm prote- uh, date personale. Noi vom încerca să folosim uh, obiecte depersonalizate, precum uh, detectarea și urmărirea embarcațiunilor. Și, de asemenea, am uh, identificat și cazuri în care s-ar putea să fie necesară uh, schimbul de date în uh, contextul Eurosur. Însă, având în vedere că regulamentul amendat Frontex permite Frontex să schimbă date personale în situații excepționale, analize de risc, de exemplu, nu dorim să excludem total această posibilitate. Însă, de aceea, la aliniatul 7 din preambul, subliniem faptul că trebuie să ne asigurăm că se respectă uh, în totalitate articolul 18, 2 și 5 privind de protecția datelor europene. Deci aceste articole spun că orice schimb de date cu țările vecine sau uh, țări terțe uh, trebuie să respecte reglementările europene în domeniu. S-a mai pus o întrebare legată de subsidiaritate. Uh, suntem foarte prudenți și spunem că răspunderea principală e pe terenul statelor membre, ca și acum. Uh, considerăm că rolul pe care Frontex îl poate juca, pentru că să nu uităm că Frontex are un rol privilegiat de uh, furnizor de servicii, să vină cu asistență tehnică și deci este un rol uh, uh potrivit și deci nu încălcăm uh, principiul uh, subsidiarității. Situația micilor embarcațiuni. Domnul Busutil mi a explicat uh, foarte elocvent că, într-adevăr, e foarte greu ca aceste embarcațiuni să fie de detectate. S-au uh, făcut foarte multe pentru a îmbunătăți metodele de detectare, au fost uh, finanțate foarte multe proiecte din cadrul uh, financiar 7. Într-adevăr, rămâne o provocare dacă vrem ca mecanismul nostru să fie eficient. În ce privește coordonarea activității cu țărilor terțe, aș dori să spun că există și posibilitatea de a finanța centre naționale de coordonare din țările terțe, uh, în conformitate uh, programelor, uh, cu programele tematice din instrumentul de vecinătate. În ce privește toate sumele, nu am cum să vi le dau acum. Centrele naționale de Uh, coordonare vor uh, primi sume clare, dar în evaluarea de impact și în declarația financiară anexată propunerii vom uh, da răspunsuri foarte clare în legătură cu felul în care fondurile vor fi cheltuite și bineînțeles că vom da și informații bilaterale domnului raportor. Mulțumesc! Aș dori să rog reprezentantul Consiliului dacă dorește să intervină și să-i roage la Consiliu să urgenteze. Să, să, cred că domnul Kirchhoff trebuie să plece la ora 12, trebuie să începem discutarea raportului său și dacă doriți că este necesar, dacă aveți cu adevărat ceva de adăugat, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc că mi acordați posibilitatea de a foarte pe scurt uh, răspunde la observațiile domnului Busutil, în primul rând. Aș dori să știu că președinția, ca și domnul Busutil, consideră că această propunere este foarte importantă și că trebuie să facem progrese cât mai repede cu putință. Aș dori să vă asigur că președinția a dedicat uh, tuturor, toate reuniunile grupului de lucru relevant uh, negocierilor cu privire la propunerea Eurosur. Însă, să nu uităm că e o propunere tehnică și că e nevoie de timp pentru a o examina și pentru a o uh, dezbate și de aceea în uh, introducere am încercat doar să zugrăvesc uh, o, uh, o imagine realistă asupra ambițiilor noastre pentru următoarele două luni de președinție. Însă, domnul Pusutil și ceilalți deputați sunt conștienți că împărtășim punctul de vedere al domnului Busutil și că trebuie să facem progrese rapide și dacă doriți informații suplimentare față de cele din introducere, vă voi răspunde. Mulțumesc, domnul Mulder, în calitate de raportor. Mulțumesc. Salut interesul uh, comisiei noastre în ce privește propunerea comisiei, așa cum v-am spus împărtășesc acest interes. Am spus că e foarte important, mai ales în ce privește uh, protecția granițelor noastre externe și sper ca în lunile următoare să cooperăm cu toții pentru a obține o propunere care să îi satisfacă pe majoritatea, dacă nu chiar pe toți. Știu că e foarte greu, dar sper să-i mulțumesc pe majoritatea colegilor din comisia noastră. Mulțumesc! Uh, apropo, am notat tot ce s-a spus și voi încerca să, uh, uh, să incorporez acest lucru în amendamente. Mulțumesc, nu va fi ușor, spune președinta. Următorul punct despre, de pe ordinea de zi este utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor. Domnul Kirchhoff, care este raportor, trebuie să plece la prânz, dacă nu mă înșel. Atunci, ce putem face? Dacă e nevoie, putem rămâne după ce pleacă domnul Kirchhoff și să discutăm amendamentele și sper că poate cineva să vă transmită uh, în legătură cu, uh, informații în legătură cu ultima parte a ședinței. Știu că au fost un număr imens de amendamente care au fost înaintate, mai bine de 400. Deci, domnule Kirchhoff, uh, vă rog dacă se poate să luați cuvântul și să ne spuneți cum uh, uh, ați tratat aceste amendamente. Sperăm că ați putut să le citiți pe toate și după aceea vom continua cu dezbaterea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că mi-ați permis să vorbesc mai devreme. Personalul meu este aici și dacă intervin chestiuni uh, importante după ce am plecat, cu siguranță îmi vor fi aduse la cunoștință. Deci, după cum a spus, au fost peste 400 de amendamente. Acum avem 489 de amendamente, mai exact. Nu știu dacă s-au înrăutățit sau îmbunătățit lucrurile. La început aveam vreo 600 de amendamente și am reușit să reducem numărul acestora la 489 sunt amendamente extrem de importante pentru cei care le-au înaintat și asta subliniază două lucruri. de faptul că avem atât de multe amendamente. În primul rând, e un dosar complex. E un dosar uh, la care nu ne permitem să greșim. Și cred că asta se spune în multe amendamente, în domenii diferite. Însă, în același timp, uh, Mă voi uh, referi la două sau trei domenii asupra cărora s-au făcut multe amendamente. Și asta îmi arată și mie un lucru. Ca raportor trebuie să mă străduiesc cât mai mult să găsesc niște amendamente de compromis adecvate. Nu știu, sper să am câștig de cauză. E clar că și eu am propriile păreri în calitate de raportor. Unele din acestea se regăsesc și în amendamente, însă voi încerca să găsesc cât mai multe amendamente de compromis pentru a reduce puțin acest proces și pentru a putea gestiona totul mai ușor. Eu sunt recunoscător pentru toate aceste amendamente și importanța unei eventuale înființări a unui sistem PNR european e, e clar uh, subliniată de toate aceste amendamente. Ne-am dat seama că după ce au fost înaintate aceste amendamente, avem câteva chestiuni esențiale. În primul rând, limitarea scopului. Multe amendamente spun că limitarea, mă scuzați, sferei de aplicare. Deci mulți spun că aici ar trebui să ne limităm la combaterea terorismului. Am avut și alte discuții în legătură cu dosarul PNR, în legătură cu alte măsuri pentru a identifica și izola acest domeniu unic. E foarte greu. Doamnă președinte, eu cred că acum uh, crima criminalitatea transfrontalieră organizată ar trebui să fie tratată ca terorist. Unele țări au fost lovite de terorism, altele nu. Dacă am defini aici și ne-am referit doar la terorism, asta ar fi inacceptabil pentru anumite țări care nu au suferit de pe urma acestui fenomen, însă țări care sunt victimele crimei organizate internaționale în domenii Uh, nenumărate și legiuitorii nu pot tolera această situație și trebuie să ne asigurăm că dacă introducem un astfel de sistem, nu îl vom limita la un singur domeniu și anume la terorism. Doamnă președinte, unele state membre sunt uh, state care confiscă 95% din droguri, de exemplu în cazul Belgiei, folosind date PNR. Alte state membre folosesc aceste date pentru a-i prinde pe traficanții de persoane, pe cei care au abuzat de copii, uh, și sunt domenii uh, de infracționalitate majore toate acestea și, bineînțeles, există și alte activități care nu pot fi considerate ca fiind teroriste, însă, datorită urmărilor financiare, sunt activități care finanțează direct și permit continuarea activităților de terorism. Comisia a permis uh, o sferă de aplicare mai largă decât terorismul și asta s-a făcut și în acordurile PNR cu alte țări. Deci, în etapa actuală, deși recunosc importanța acestor amendamente și le analizez cu mare grijă, eu vreau să păstrez uh, o limitare a scopului mult mai extinsă, deci nu vreau să ne limităm la terorism. Acum, zborurile țintite și colectarea de date. E ușor culegerea de date. E ușor să crezi că dacă vei culege date la mai puține zboruri sau dacă vei folosi doar anumite zboruri țintite pentru a culege informații, vei reduce cantitatea de date privind pasagerii care sunt culese. Deci unii cred că asta e o justificare în sine. Însă eu unul cred că un sistem care nu culege date decât de la zborurile țintite, e un sistem cu risc crescut. Există modificări constante în ceea ce poate fi considerat un zbor asupra căruia ne merită să ne concentrăm sau nu. Deci am creat astfel un sistem cu lacune. Am creat un sistem cu valoare retrospectivă, dar ar fi și un sistem care prin natura sa ar fi discriminatoriu la adresa celor călători care călătoresc către o destinație considerată ca fiind riscantă. Cum pot evalua toate acestea? Cum pot coordona statele membre informații? Liniilor aeriene li se va cere să schimbe informațiile și să culeagă alte date pe care după aceea le predau autorităților. Teroriștii clar nu se uh, deplasează pe rutele cele mai ușoare. De multe ori nu călătoresc direct de la destinația A la B. Nu, trec de A la B la, la C la A și după aia ajung la destinația finală. Iar aceste zboruri considerate ca fiind cu risc înalt nu țin cont de toate structurile sofisticate la care recurg uh, teroriștii o altă problemă controversată. Multe amendamente se vede asta și nu știu dacă pot să mă împac cu dumneavoastră. Ca raportor eu am aici o anumită părere. 100% din informații trebuie culese, cred eu. Și zborurile in extracomunitare sunt importante aici. Nu trebuie să le lăsăm pe din afară. Multe guverne țin acest lucru și eu sunt de acord cu ele. După cum spuneam, teroriștii nu vin întotdeauna cu un zbor direct. Terorismul nu are loc doar atunci când intri sau când ieși din Uniunea Europeană. Se întâmplă pe propriul nostru teritoriu uneori în urma unor călătorii efectuate între diferite state membre. Deci eu nu aș vrea să construim un sistem atât de găunos, cu atâtea portițe de ieșire. Dacă tot construim un sistem, să fie operațional de la bun început. Eu recunosc că faptul că în amendamente se dorește o direcție diferită. Și acum un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez, principiul necesității. Unele state membre pun la îndoială nevoia de a crea un astfel de sistem. Nu sunt de acord cu această părere, bineînțeles, și va trebui să vin cu niște argumente grele aici pentru a-i convinge pe cei care cred în opțiunea zero sistem. Eu cred că un astfel de, de sistem este util nu doar pentru a-i împiedica și pentru a-i prinde pe teroriști, ci și pentru a proteja uh, pe călătorii noștri, pe cetățenii noștri care circulă din ce în ce mai mult cu avionul. De asemenea, protejăm și companiile aeriene care au multe îngrijorări și care trebuie să fie uh, liniștite utilizarea datelor PNR e ceva deja existent, e o realitate. Nu e vorba de un sistem doar din țări terțe și avem nevoie de niște reguli clare, niște standarde clare pentru a împiedica schimbul de date doar la nivel bilateral și fără a avea niște garanții juridice. Deci de aceea, doamnă președinte, un astfel de sistem e o plusvaloare clară. Și dacă nu avem un sistem asupra căruia ne coordonăm bine, atunci totuși avem nevoie de o legislație care să ne ocrotească. Și nu mă gândesc doar la călători și la companii, mă gândesc și la guverne. Vă spun toate acestea deoarece, practic, acestea sunt uh, punctele asupra cărora s-ar putea să nu fim de acord. Și în text există multe elemente asupra cărora putem fi de acord. De aceea, cred că e nevoie de discuții uh, mai aprofundate și vă spun că voi avea alte reuniuni cu raportorii din umbră, vom uh, negocia între noi și sper să reușim să avem un proiect de raport care se, se referă la probleme cum ar fi prelucrarea, stocarea datelor, uh, evaluarea și, bineînțeles, căile de atac. Eu unul sunt destul de optimist. Știu că astăzi mai târziu veți discuta despre amenințările cu care se confruntă Uniunea Europeană în ceea ce privește infracționalitatea, o prezentare făcută de Europol. E o discuție foarte importantă. Acest sistem PNR trebuie să creeze un uh, standard ridicat de culegere a datelor în acest domeniu, care, din păcate, nu există acum. Îi sunt uh, recunoscător Comisiei, uh, Consiliului și raportorilor din umbră pentru ce au făcut până acum și, după cum spuneam, sper să ajungem la niște amendamente de compromis în urma întâlnirii cu raportorilor din umbră. De asemenea, un grup de deputați, printre care și eu, vom călători la Manchester, la, car- la um, sediul um, Organizației uh, Sistemelor de Frontiere Europene și sper că această vizită ne va oferi informații în plus și că îi va liniști și pe cei care vor merge. Votul va avea loc pe 31 mai, din cât am înțeles eu. Și până atunci, după cum vă spuneam, mă voi strădui să vă ofer un rezultat care să înglădească compromisurile făcute, însă care să fie la înălțimea acestei mize importante. Vă mulțumesc că ne-ați informat în legătură cu aspectele mai controversate. În primul rând, vreau să știu dacă din partea comisiei e cineva aici și dorește să intervină, da? Vrem să auzim părerea dumneavoastră în legătură cu amendamente, vă rog. Vă mulțumesc. Într-adevăr, au fost foarte multe amendamente și voi încerca să parcurg principalele elemente în legătură cu limitarea scopului au fost mai multe amendamente. În două direcții. Unii doreau limitarea acestei propuneri doar la delicte de terorism și să se excludă crima organizată. Noi suntem de acord cu domnul Kirkhope, care tocmai a luat cuvântul. Nu e bine să limităm lucrurile aici doar la terorism. Nu le-ar ajuta cu nimic. Și dovezile ne arată că datele PNR sunt folosite pentru a combate infracționalitatea, traficul de droguri, de ființe umane. Sunt uh, exemplele cele mai clare, însă, în general, uh, infracționalitatea e combătută. Și am pierde astfel valoarea adăugată a acestui sistem dacă ne-am limitat doar la terorism. Nu vrem să o luăm pe această cale. Alte amendamente legate de limitarea scopului tind să reducă aici scopul doar la terorism și la o infracționalitate gravă transnațională care nu e de natură teroristă. Aici anumite din utilizările datelor PNR sunt limitate. De ce am făcut asta? Când compari datele PNR cu alte baze de date, cu violatori, cu infractori, de exemplu, nu are rost să limitezi cerceta- că, căutările doar la um, infracționalitatea transfrontalieră. Deci nu ar avea niciun rost și ai pierde practic toată uh, tot ceea ce îți oferă sistemul PNR dacă ai face această limitare. Aș vrea acum să mă refer la crearea de profiluri, căutarea în funcție de profiluri. Articolul 4 din uh, propunere. Aici s-au făcut mai multe amendamente. Amendamentele tind să excludă prelucrarea datelor PNR pentru uh, evaluările de risc, așa numitul profiling. Știm că atunci când se fac aceste valori de risc uh, asupra călătorilor, lucrurile sunt delicate. Însă nu e ceva ilegal. Așa ceva e permis. Consiliul Europei uh, recunoaște folosirea acestor activități în recomandările sale din 2010 ca fiind legale, iar Agenția Drepturilor Fundamentale, în avizul său, recunoaște din nou aceste activități ca fiind legale. Și de asemenea este recunoscut faptul că în uh, propunere am luat toate precauțiile pentru a evita uh, o profilare, să zicem așa, ilegală. De aceea noi uh, avem încredere în propunerea pe care am înaintat-o. Știm că nu am propus nimic ilegal. Într-adevăr e ceva delicat, însă să pui legea în aplicare e ceva delicat oricum. Suntem conștienți de toate acestea. E vorba aici de esența de care depinde utilitatea sistemului PNR. Acum mai voi referi la un alt lucru și anume perioada de stocare a datelor. Și aici au fost mai multe amendamente care au ca scop o reducere drastică a perioadei de stocare. În propunerea noastră spuneam că perioada de stocare să fie în general de 5 ani, însă unele amendamente sugerează o perioadă de stocare de 3 zile, 30 de zile sau chiar sau de 3 luni. Am mai spus încă o dată că nu există o formulă matematică pentru a evalua o um, perioada de stocare cea mai adecvată. Noi ne-am gândit la 5 ani, deoarece din experiența autorităților naționale e perioada minimă de durată a unui grup criminal, să zicem așa, de existența unui grup criminal. Vă spuneam, aici opiniile sunt foarte diferite în legătură cu durata, însă ceea ce vă putem spune aici, că o perioadă de 3 zile, 3 uh, luni sau 30 de zile nu are cum să fie suficientă. Acum, zborurile comunitare la care se referea domnul Kirkhope. În propunerea noastră nu am inclus zborurile comunitare. Propunerea se limitează doar la zborurile internaționale. Ceea ce am spus însă e că, dat fiind că există o valoare adăugată de a avea informații și în legătură cu zborurile umanitare, vom evalua o eventuală utilitate de a le include în propunere la 2 ani de la transpunere. Noi vrem o abordare treptată și credem că e abordarea cea mai potrivită în această situație. Zborurile comunitare reprezintă cam două treimi din toate zborurile. Prin urmare, vorbim de o cantitate mare de zboruri. Credem că e cam riscat să includem zborurile comunitare de la bun început, deoarece sistemul ar fi mult prea greu de implementat din cauza cantității de date. Pe de altă parte, abordarea din anumite amendamente pentru care vor să excludă în mod specific zborurile comunitare și să elimine procedura de evaluare la 2 ani. Deci aceste sugestii, după părerea mea, nu sunt potrivite. Deci trebuie evaluat dacă se cuvine sau nu să introducem uh, zborurile comunitare. V-am spus, se va face o evaluare și atunci vom veni cu o nouă propunere și veți avea ocazia să vă exprimați. Însă să spui de la bun început că vrei să excluzi drepturile, uh, zborurile comunitare, mi se pare cam radical. E tot ce am de spus deocamdată și, bineînțeles, dacă va avea loc o altă dezbatere, voi interveni din nou. Vă mulțumesc acum, doamna Ocan. Aucan din partea președinției daneze este rugată să ia cuvântul dacă are informații. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun că am luat notă de amendamentele prezentate. După cum știm foarte bine, nu întotdeauna Parlamentul și Consiliul au aceleași poziții, lucru exprimat și de amendamentele înaintate. Aș dori să spun că Există îngrijorări la Consiliu conform cărui amendament, unele amendamente pre- prezentate vor limita scopul sistemului PNR și domnul Kirkhope și Comisia s-au referit la uh, limitarea și efectele negative ale acestei limitări a datelor PNR doar uh, asupra delictelor de terorism. Cred la fel ca și Comisia și ca domnul raportor, că am pierde o valoare adăugată importantă acestui sistem în combaterea infracționalității organizate. De asemenea, o majoritate a, din Consiliu sunt de acord cu raportorul că și zborurile comunitare ar trebui incluse în domeniul de aplicare a acestei directive. Un alt aspect important este, desigur, utilizarea proactivă a acestor date și Comisia cred că a explicat foarte bine de ce este atât de importantă o utilizare proactivă a acestor date. De asemenea, nu trebuie să uităm că această utilizare proactivă trebuie să respecte unele condiții uh, stricte. Înțelegem foarte bine această premisă. Drept urmare, drept urmare, există unele puncte pe care trebuie să le, de, să le discutăm mai mult în negocierile viitoare, cu toate acestea, avem încredere că, ținând seama de experiența cuprinzătoare pe care o avem în acest domeniu al datelor PNR, vom putea avea o discuție constructivă despre această, despre această directivă. Știți foarte bine că acest dosar va fi uh, discutat în Consiliu pentru a ajunge la o abordare generală după care sperăm să putem iniția negocieri pozitive cu Parlamentul pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc. Acum cuvântul uh, membrii Parlamentului. Șapte europarlamentari doresc să intervină în această uh, discuție. Doamna Romero Lopez are prima cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. E un pachet de amendamente foarte, foarte voluminos. Și asta arată un lucru și anume că toate grupurile politice sunt uh, îngrijorate de această propunere. De sfera de aplicare, de perioada de mm, stocare a datelor, de originea acestor căutări, însă la urma urmei ceea ce contează e filosofia preîntâmpinării acestui fenomen. Deci e vorba de necesitatea și proporționalitatea acestei inițiative. Despre asta e vorba. Asta a spus-o și supraveghetorul european în ceea ce privește protecția datelor și care a redactat un uh, raport destul de negativ la adresa acestei propuneri. Asta a spus-o și grupul de lucru de la articolul 29 privind uh, directiva legată de protecția datelor. Acolo erau prezenți uh, juriști, experți și directorii celor 25 de agenții de protecție a datelor din Europa. Deci când te gândești că atât Observatorul European de Protecție a Datelor, cât și grupul de la articolul 29, când te gândești că toți pun la îndoială această inițiativă, trebuie să te gândești că e un motiv și aș vrea acum să mă refer la originea conceptului, originea acestei măsuri și la conceptele de proporționalitate și necesitate. Nu sunt niște concepte care au apărut așa din senin în sistemul nostru juridic. Vin pentru a uh, înlătura uh, acțiunile barbare ale fostului regim, lansea regim. Deci de acolo vin. Uh, și ar trebui să ne dăm seama despre ce vorbim. Și ar trebui să ne gândim la articolul privind pedepsele, acel articol al lui Cezare Becaria, care era atât de bine cunoscut în legătură cu necesitatea și proporționalitatea. Și ar vrea să mă refer la marele jurist Robert Peel, domnule Kirkhope, care vorbea despre necesitate și uh, Uh, proporționalitate. Beccaria vorbea de Montesquieu, care spunea că fiecare pedeapsă care nu și are originea în, uh, în uh, necesitate e ceva tiranic. Și dacă noi vom veni aici cu o prevenire a delictelor care nu vine din necesitate, ei bine, riscăm și noi să devenim tiranici. Asta spunea Beccaria, un mare jurist penal Becaria spunea că e de preferat ca un vinovat să fie în libertate decât un nevinovat în închisoare, executat sau uh, torturat. Gândiți-vă la toate obiceiurile barbare care au fost abandonate odată cu apariția noului cod penal. Deci, prevenirea delictului, spunea becaria trebuie să se facă atunci când te bazezi pe siguranță și nu pe severitatea pedepselor. Deci vorbim de siguranță, de aceea vorbim aici de un pachet de garantare a drepturilor procedurale, de aceea de vorbim aici despre ce se bazează dreptul. Vrem să împiedicăm ideea că toți cetățenii sunt suspecți. Aici apare uh, uh barbaria, și aici cred eu că filozofia este greșită. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite când toată lumea e suspectă. Uitați-vă la ce politică a, a creat a, odată cu uciderea acestui adolescent care doar pentru că și-a pus gluga pe cap a fost ucis de un bodyguard. Așa ceva nu se poate întâmpla în societatea noastră. Și doar pentru că iei un avion, n-ai cum să te fii suspect. E vorba deci de, de o întreagă filosofie a prevenirii delictelor și asta e fundamentală pentru ca noi să prevenim într-adevăr delictele, delictele în mod eficient, bazându-ne pe certitudine și bazându-ne pe cooperarea autorităților judecătorești. Deci noi când venim cu o inițiativă atât de asemănătoare cu ce avem în Statele Unite ale Americii și cu acordul PNR, ei bine, punem în pericol valorile pe care le-am apărat în Europa și pe care SUA nu le are, cum ar fi pedepsa capitală, ei mențin uh, bănuiala ca, ca, ca principiu. Principii pe care noi, din fericire, le-am, le-am eliminat de-a lungul timpului. Deci vreau să mă refer specific la terorism. Însă nu trebuie să ai aici niște măsuri excepționale. E vorba aici de siguranța cetățenilor și a călătorilor. Și când asta e miza, da, există măsuri excepționale. Și codurile penale din țările care au suferit de pe urma terorismului au inclus măsuri excepționale, cum ar fi interceptările telefonice, um, figuri cum ar fi a, figura pentito, a celor care se căiesc, uh, și așa mai departe. Însă când pericolul este iminent și când există un delict în flagrant, deoarece acestea sunt niște elemente indispensabile pentru a avea măsuri excepționale. Și această măsură trebuie să-și aibă uh, originea în o investigație uh, inițiată de un judecător. Deci acea, un, și, de, și de fiecare dată trebuie să existe o științare automatică atunci când se ia hotărârea fără intervenția unui judecător. Nu ar trebui aici ca autoritățile competente să fie cele care guvernează. După cum s-a spus în anumite amendamente, aici baza ar trebui să fie o anchetă judecătorească care să permită uh, aceste căutări de la caz la caz, de fiecare dată când există o justificare. Deci e o problemă foarte delicată. Voi încheia. Însă, când aud comisia, mă scuzați, mă scuzați, că avem 500 de amendamente și uh, scuzați-mă că e o temă importantă, însă când comisia vorbește de legalitate, ar trebui să știe că legalitatea la care trebuie să facem trimitere sunt legile noastre. Legalitatea nu vine de la Consiliul Europei și nu vine de la Agenția Drepturilor uh, Fundamentale, deși sunt bine informate. Nu asta e originea legalității noastre și iată ce ciudat că acest uh, pachet de protecție a datelor vine după ce discutăm despre PNR. Deci după aceea vom vorbi despre modificarea directivei privind protecția datelor și vom vedea în ce cadru ar trebui să existe această inițiativă. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău. Raportorul va pleca. Asta înseamnă că nici ceilalți nu vor putea interveni, domnul Fos de la PPE. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Numărul mare de amendamente înaintate arată foarte clar că nu știm încă în ce direcție o va lua acest raport. Vom accepta acest sistem sau nu? Va fi un sistem centralizat sau descentralizat? Și în această situație foarte greu de înțeles, în această fază dificilă, după părerea mea, Raportorul ne-a prezentat un proiect de raport foarte bun, un proiect de, de raport foarte bine gândit. Din câte îmi dau eu seama, există o valoare adăugată legată de analiza datelor PNR. Cred că domeniul uh, nu ar trebui să fie limitat prea mult, nu ar trebui să analizăm totul, dar nici să-i punem limitări prea mari. Apoi, Intenția pe care am avut-o eu prin amendamentele pe care le-am înaintat a fost să subliniez importanța și valoarea adăugată a unui sistem centralizat. Cred că dacă facem, creăm un asemenea sistem, acest sistem trebuie să fie unul centralizat. Să plecăm de la 27 de sisteme să ajungem la un sistem centralizat. Știu că această idee nu este prea plăcută de toată lumea, dar până acum Nimeni nu mi-a prezentat un argument solid care să uh, fie împotriva acestui sistem. Știu că va fi dificil de pus în, în aplicare, dar nu imposibil. Și, în general, despre situație, aș dori să spun că, datorită faptului că tema este atât de controversată, poate am, ar trebui să încercăm să ne oprim asupra celui mai mic numitor comun să construim un uh, sistem uh, PNR care să țină seama și de unele, de o participare facultativă a statelor membre, dar dacă construim un, un asemenea sistem, atunci trebuie să existe anumite standarde care să fie respectate și să fie valabile pentru toată lumea care participă la acest sistem. Dificultatea, desigur, rezidă în faptul că pentru companiile aeriene va fi dificil de hotărât să de stabilit când trebuie să transmită date și când nu. Și dacă am avea un uh, sistem facultativ, atunci legăturile din cadrul uh, rețelei respective ar asigura succesul acestui sistem. Cam atât am dorit să spun, dar aș dori să-mi exprim o rugăminte după ce vom studia toate aceste amendamente, ar fi bine să încercăm să mergem într-o uh, direcție, tocmai pentru că există opinii atât de, dif- de diferite și trebuie să fim precauți pentru că este vorba de acest domeniu foarte delicat al uh, securității. Vă mulțumesc, domnul Alvaro. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că multe amendamente înaintate pot fi explicate prin faptul că uh, grupul nostru uh, politic principial ne împotrivim acestui concept prezentat. Um, îmi cer scuze uh, serviciilor care au trebuit să pună la un loc toate aceste amendamente. Cu toate acestea, cred că poziția noastră este una consolidată. Extinderea domeniului de aplicare dincolo de combaterea terorismului um, este foarte problematic. Uh, mă întreb, pun întrebarea uh, ce se întâmplă cu sistemele pe care le avem la granițele externe. Știm câte date se colectează când intră cineva în spațiul Schengen Știm că am hotărât acordul PNR cu Statele Unite. Tot timpul ni s-a spus că noi vom, fi, noi vom beneficia de, inform, de aceste informații. Deci, avem o modalitate foarte civilizată în uh, Uniunea Europeană Uh, cooperarea polițienească pentru a combate infracționalitatea organizată este acordul de la uh, Plum, mandatul european de arestare, uh, europeană, cooperare polițienească transfrontalieră, patrule comune în zonele de, de graniță, deci nu înțeleg care este valoarea adăugată, ținând seama de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu înțeleg de ce mai avem nevoie de acest acord PNR. Toate acordurile PNR pe care le-am uh, încheiat cu state terțe, acordul SWIFT, acordul PNR, au fost uh, uh, motivate prin faptul că noi am fi uh, beneficiari acestor acorduri. Deci, Comisia Uh, spune că nu dorește să, să introducă în domeniul de aplicare acestei directive zborurile comunitare. Uh, la ce vom ajunge dacă avem un asemenea sistem? Va trebui să controlăm pe toată lumea, chiar și pe cei care folosesc uh, trenul, de exemplu. Cineva se urcă în, într-un tren în Varșovia, se dă jos în Berlin, de ce să nu colectăm date și despre această călătorie? Deci, nu cred că este o idee prea bună. Și acum, în legătură cu termenele de păstrare, de stocare a acestor uh, informații. Desigur, nu există o formulă matematică și de aceea există opinii atât de diferite, 3 zile, 30 de zile, 3 luni sau așa mai departe. Dar există un mijloc foarte simplu de a afla care sunt uh, termenele de, de colectare raționale. Pentru că experiența ne arată de cât timp ai nevoie să păstrezi aceste date. Și vedem că este vorba de o perioadă de între 3 și 6 luni. Ne-a, ne, arată, ne, ne, arată, ne arată acest lucru activitatea uh, procurorilor în mod concret. Deci poate ar trebui să ne bazăm mai mult pe experiența procurorilor și să nu extindem această perioadă prea mult, pentru că grupul meu politic nu va sprijini această propunere dacă vom face acest lucru. Vă mulțumesc. Da, este clar că va fi greu să ajungem la un compromis în acest uh, dosar. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Doresc să vă mulțumesc și eu Grupul nostru politic al verzilor a înaintat mai multe amendamente. Propunerea așa cum a fost făcută de comisie și așa cum a fost discutată în Consiliu, considerăm că este una inacceptabilă. Pe mine mă surprinde puțin modul în care Comisia Europeană ne prezintă principii ale principii ale protecției datelor și cum uh, sunt ignorate aceste principii. Desigur, putem spune că cu această propunere va fi extins domeniul de aplicare. Vom include și zbor, zborurile comunitare și totul face parte din uh, prevenirea infracționalității. Poate ar fi bine dacă ar exista o majoritate în Consiliu și în Parlament pentru asemenea propunere, pentru că eu sunt sigur că o asemenea propunere va fi oprită, va fi stopată de Curtea Europeană de, Justi- de Justiție. Nu este posibil ca noi, factorii politici de decizie, nu este posibil ca și în Consiliu să există uh, o înțelegere atât de uh, redusă a situației, să existe uh, Uh, atât de puțină înțelegere pentru cât de sensibilă și de uh, delicată este această temă. Deci, cred că ar trebui să um, avem, într-adevăr, o discuție care să se bazeze pe principiile uh, filozofice ale acestei măsuri. Să înțelegem despre ce măsură este vorba. Este vorba de o măsură care intervine cu mult înaintea petrecerii unei infracțiuni. Deci se face propunerea de a colecta și a păstra informații timp de 5 ani despre toate, uh, despre toate uh, călătorile pe care le face o persoană. Deci eu cred că dacă am trece la acest, la, dacă am pune în, aplicare această măsură, am avea o problemă fundamentală. Știm ce s-a întâmplat în uh, Germania în legătură cu propunerea de păstrare a datelor cu, car- cu caracter personal, uh, Curtea Constituțională din uh, Germania a respins această propunere legislativă și probabil nu va fi făcută o nouă propunere legislativă în următoarele luni, pentru că uh, limitele de păstrare a datelor sunt atât de mari încât nu pot fi uh, formulate de fapt. Și haideți să ne gândim la ce perioade sunt uh, pre- pre- prevăzute în legislația din Germania. Este vorba de o perioadă de șase luni. Șase luni în care trebuie uh, păstrate datele respective de companii private și această propunere nu a fost acceptată și noi acum propunem o perioadă de păstrare a datelor de 5 ani de către autorități a statului. Deci în acest context am avea nevoie, într-adevăr, de o dezbatere fundamentală um, pe marginea temeiului legal. Deci trebuie să ne gândim dacă într-adevăr avem nevoie de o asemenea măsură europeană înainte să mergem mai departe cu acest raport. Vă mulțumesc. Doamna Ernst are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că am ajuns într-un punct în care Parlamentul European ar trebui să se gândească la ce face cu adevărat. Cred că este uh, adecvat să punem această întrebare. Ce facem noi față de cetățenii europeni? Pentru că exprimăm o încredere fundamentală față de cetățenii europeni. Dacă uh, ne dorim o asemenea măsură, un, as- un asemenea sistem, dacă ne dorim ca și uh, zborurile uh, intracomunitare să facă parte din acest sistem. Orice persoană devine un suspect, fără niciun motiv. Pur și simplu devine un suspect. Deci, cred că trebuie să ne gândim în mod principial la uh, măsurile pe care le discutăm noi acum. Și Uh, beneficiile uh, acestui sistem sunt la fel de mari ca și beneficiile noului acord hotărât cu Statele Unite ale Americii. Nimeni nu mi-a explicat până acum care este valoarea adăugată a unui asemenea, a unui asemenea sistem. Deci, nu un sistem care să țină seama de necesitate și de proporționalitate. Mi se pare, de fapt, un scandal extinderea domeniului de aplicare și, implica, uh, și implicarea și infracționalității uh, organizate. Haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare stat membru, ce înseamnă în fiecare stat membru infracționalitate uh, organizată um, gravă. ne-am întrebat și noi ce înseamnă aceste măsuri de stabilire a unui profil de ce a fost uh, prevăzută această perioadă de stocare a datelor de 5 ani. Uh, dumneavoastră nu sunteți de acord cu o perioadă de stocare de 3 zile, de 30 de zile de, sau de 3 luni. Eu doresc să vă întreb de ce 5 ani? Și nu doresc să încep să, vorb, să mă refer la statele terțe, la uh, siguranța păstrării datelor și altor aspecte care sunt foarte neclare atât în propunerea comisiei cât și uh, în uh, proiectul de raport. Um, am înaintat amendamentul 38 uh, în care spunem că Parlamentul European respinge propunerea Comisiei. Nici proiectul de raport nu cred că îl putem accepta și uh, cred că cel mai bun lucru ar fi ca propunerea să fie retrasă de către Comisie. Vă mulțumesc. Există foarte multe întrebări. Doamna Zipăl are cuvântul. Vă mulțumesc. Eu voi încerca să mă limitez la două, trei puncte, pentru că foarte multe puncte au fost amintite deja. Desigur, cu toții încercăm să combatem pe cât este posibil orice formă de uh, infracțiune. Însă întrebarea care se pune este dacă orice mijloc este uh, uh, adecvat pentru orice obiectiv, pentru orice uh, cel. Și aș dori să aduc aminte uh, colegilor de ce am inițiat această dezbatere. dezbatere. Am început-o pentru, uh, am început-o în contextul unor atacuri teroriste. Astăzi, când uh, discutăm despre domeniul de aplicare, discutăm despre terorism, despre infracționalitate Uh, uh, transfrontalieră uh, gravă sau despre infracționalitate organizată sau doar despre infracționalitate gravă. Și este clar că autoritățile statale ar, ar folosi aceste informații pentru toate scopurile posibile. În drept urmare, mi se pare că domeniul de aplicare este prea generos definit. Apoi, o altă întrebare principială. În ce direcție mergem, de fapt? Am început uh, discutând despre zboruri internaționale, uh, poate vom ajunge să discutăm și despre zboruri comunitare. Unii încerc să discută despre pasagerii uh, pe mare și pasagerii care folosesc uh, trenurile. Deci, da, ne așteaptă o lume foarte frumoasă, pot să spun în acest, în acest context. Ni se spune că, până la urmă, costurile sunt foarte mari, drept urmare, nu, nu trebuie să limităm domeniul de, apli- de aplicare pentru că atunci de ce am mai uh, investi atât de mulți uh, bani în acest sistem? Deci, și apoi, dacă este să văd care, care este situația uh, situația dotării unor autorități polițienești, chiar mă întreb dacă banii sunt uh, investiți unde trebuie și dacă colectarea de date este într-adevăr o modalitate de a combate în mod eficient infracționalitatea. Și aș dori să mă întreb uh, să mă refer la un ultim punct, protecția datelor. Cred că dacă se va ajunge într-adevăr la o asemenea directivă, atunci trebuie să lărgim uh, temeiul juridic. Este vorba de articolul 16 uh, referitor la, la protecția datelor. În programul de la Stockholm se spune foarte clar că protecția drepturilor prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale trebuie asigurată. Pro- protecția sferei private este cea mai importantă și, în final, poziția Uniunii Europene față de protecția datelor europene, ținând seama de toate măsurile luate pe plan interior și în uh, contextul uh, relațiilor internaționale, trebuie să fie consolidată. Și aici nu este vorba doar de perioada de stocare a datelor, ci și de uh, Uh, proporționalitatea uh, folosirii acestor date. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă refer uh, doar la două aspecte care au fost evocate la ultima discuție din, pe această temă, pentru că, și pentru că s-au spus foarte multe e în legătură cu tipul de delicte pe care dorim să le urmărim. Dacă acceptăm această perioadă de minimă uh, încarcerare de 3 ani, ne-am afla în domeniul delictelor și nu al criminalității. Cel puțin în multe state membre, cam aceasta este uh, uh, tipul de pedeapsă pe care o avem. Nu văd, deocamdată nu văd și nu voi continua, nu, nu cred că voi vedea utilizarea uh, urmăririi criminalilor sau delinvenților uh, transnaționali care fură o bicicletă la Aachen după ce și-a exprimat intenția la Bruxelles să o facă. Deci uh, e vorba de criminalitate de, de transnațională, e ridicol, e absurd și nu putem ține toate datele timp de 5 ani toate infracțiunile care sunt uh, listate ca fiind uh, relevante la modul potențial pentru acest tip de urmărire, uh, sunt, există, prevederile există deja, deci nu are sens să mergem și mai departe și să mai introducem și alte delite. Și apoi, dacă dacă se aplică și zborurilor uh, intracomunitare. Sigur, eu, uh, e o întrebare care merită discutat. Eu sunt împotriva aplicării pe teritoriul Uniunii Europene, dar mai există o altă întrebare legată de prima și aș dori ca Comisia sau poate Consiliul să ne răspundă, pentru că cred că Consiliul are informațiile care sunt diferite de ale noastre. E vorba de companiile low cost. Dacă am fost bine informat, aceste companii nu vor fi vizate de acest uh, regulament, pur și simplu pentru că au uh, propriul sistem PNR și au o logică proprie, uh, diferită. Unele companii aeriene low cost operează în destinații din afara Uniunii Europene, înspre și dinspre Uniunea Europeană, deci e o întrebare care trebuie abordată oricum și, bineînțeles, după ce vom trece spre o situație care mie nu mi-ar plăcea, dar care să acopere și zborurile intracomunitare, va trebui să vedem dacă sau nu uh, aceste zboruri ale companiilor low cost sunt sau nu acoperite, pentru că dacă nu sunt acoperite, atât uh, că e vorba de zboruri internaționale sau intracomunitare, eu știu ce aș face dacă aș fi terorist sau dacă uh, ar uh, fi avut uh, nevoie de bani uh, ca să, pentru că nu putea să cumpere o bicicletă. Raportorul a plecat din sală și deci aș dori să rog comisia să răspundă la o parte din întrebări și la o serie de îngrijorări exprimate. Doamna Vasiladu. Um, um, Deocamdată iau uh, act de această dezbatere și aș dori să răspund doar la ultima întrebare a domnului Engel în ce privește uh, companiile aeriene low cost. Ele vor fi acoperite uh, indiferent de faptul că ele interpretează diferit sau înregistrarea pentru PNR, deci și aceste companii low cost vor fi acoperite. Mulțumesc pentru această dezbatere. Luăm uh, notă. Am ascultat-o cu mare atenție. Vă mulțumesc. Your comments, uh, Mrs. Oaken. Doamna Oaken, vă rog, vă rog, aveți cuvântul din partea Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Nu o să intru nici eu în prea multe detalii pe chestiunile care au fost abordate. Aș dori doar să subliniez că acest dosar va fi trimis mâine la Consiliu și că Consiliul va trebui să se exprime tocmai pe această temă, uh, respectiv a includerii zborurile intracomunitare. Vom reveni cu răspunsuri concrete mai târziu. Mulțumesc, vom continua dezbaterea, vom continua, continua discuția, trialogurile au fost foarte importante. Uh, încheiem ședința de dimineață și reluăm la ora 3 cu ministrul din Grecia și apoi avem voturile la 4. Poftă bună!